în Pakistanului să facă progrese, să continue pe această cale, având în vedere evoluțiile recente și sperăm că cu acest acord îl vom convinge să-și respecte toate angajamentele internaționale. Vă mulțumesc, spune președintele. Se încheie astfel dezbaterea de la acest punct de părnea de zi. Votul va avea loc mâine. Acum trecem la următorul punct și anume raportul domnului Kazak, relațiile economice și comerciale cu Turcia. Vreau să urez bun venit domnului comisar de Gucht și să-i mulțumim doamnei Cecilia Malmström Și potrivit tradiției, dăm mai întâi cuvântul raportorului nostru, domnul Cazac. Aveți patru minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Principalul motiv care este la baza acestui raport este acela că Turcia este unul din principalii parteneri ai Uniunii Europene. Conform statisticilor, Turcia este cea de-a 17 economie în lume, a șasea în Europa și cel de-al șapte-lea partener economic și comercial al Uniunii Europene. Schimburile între UE și Turcia și-au atins vârful în 2008 cu 100 de miliarde de euro, iar principalele direcții menționate în raport pot să fie rezumate după cum urmează. În primul rând, în ciuda Uniunii Vamale din 96, care reprezintă un mare succes pentru integrarea economică și comercială între Uniunea Europeană și Turcia, există încă bariere netarifare pe care Turcia trebuie să le îndepărteze cât mai repede cu putință. În al doilea rând, Comisia trebuie să-și urmeze angajamentele față de Turcia în domeniul comercial, și să utilizeze în mod eficient platforma Comitetului Consultativ Mixt și platforma Comitetului Mixt al Uniunii Vamale. <coughs> Turcia trebuie să pună capăt practicilor de discriminare pentru uh, acordarea de uh, contracte de achiziții publice cu precădere celor cu cetățenie turcă. Mai este vorba și de acorduri de liber schimb cu state terțe, cu care Turcia încă nu a încheiat acorduri, ceea ce reprezintă o barieră. Recunoaștem dificultățile cu care se confruntă Turcia și de ce nu încheie astfel de acorduri, însă Comisia și Consiliul sunt totuși rugate să asigure integrarea Turciei în niște studii de impact referitoare la zone de liber schimb. În al cincilea rând, contrafacerile reprezintă o problemă gravă în schimburile bilaterale, iar Turcia trebuie să pună în aplicare în mod eficient legislația în acest domeniu, mai ales în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală. În al șaselea rând, aș spune că Turcia are o mare forță pe plan regional. Este o putere foarte influentă, iar regiunea Mării Negre și zona Caucazului reprezintă piețe noi și noi posibilități de a consolida legăturile economice între Uniunea Europeană și respectivele regiuni. În al șaptelea rând, participarea femeilor la piața de muncă este slabă, iar activitățile lor se desfășoară mai degrabă în sectoare paralele, ceea ce reprezintă o provocare pentru Turcia, care trebuie să ia măsuri în acest sens. Consiliul trebuie să revizuiască procedurile de viză care limitează libera circulație a antreprenorilor turci și a șoferilor de camioane. Comisia trebuie să urmărească dacă statele membre aplică deci, hotărârile Curții de Justiție. Mi-am permis să aduc două amendamente legate de niște noi date statistice și să adaug și un mic comentariu referitor la referendumul în sprijinul reformei constituționale, care va susține procesul de democratizare în Turcia. Dragi colegi, sper că dezbaterea în plenară va reflecta spiritul de cooperare și spiritul constructiv de care am dat dovadă până acum la comisie. Mulțumesc. Domnul comisar de Hucht. Mr. President. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, doresc să mulțumesc domnului Kazak pentru că a pregătit acest raport echilibrat și just în legătură cu relațiile economice cu Turcia. De asemenea, doresc să mulțumesc membrilor Comisiei INTA pentru contribuția lor valoroasă la acest raport. Baza acestui raport se referă la Uniunea Vamală între Uniunea Europeană și Turcia, dar se referă și la alte aspecte, transportul rutier și altele, și nu doresc să mă pronunț asupra lor. Nu trebuie să vă reamintesc faptul că Turcia este un partener economic și politic foarte important pentru Uniunea Europeană. Turcia este cel de-al șaptelea partener ca importanță al UE în domeniul comerțului și UE este principalul partener comercial al Turciei. Turcia este o singură uh, țară, dar uh, cu, cu care UE are un, uh, o uniune vamală de acest gen. În plus, Turcia este o țară candidată la statutul de membru UE. Uh, relațiile comerciale sunt bazate pe, cu Turcia sunt bazate pe această Uniune Vamală, care, cum se spune în raport, a fost foarte importantă în dezvoltarea uh, unor relații comerciale benefice pentru ambii parteneri. Cu toate acestea rămân un număr de dificultăți, multe dintre care rezultă din uh, faptul că Turcia nu a implementat cum se cuvine această uniune vamală și astfel se creează probleme comerciale care au rămas nerezolvate timp de mulți ani. În contrast, Uniunea Europeană a implementat pe deplin Uniunea Vamală cu Turcia. Comisia a oferit acum câțiva ani Turciei să consolidăm uh, Uniunea Vamală și să încheiem acorduri adiționale care să uh, se ocupe și de area serviciilor și achizițiilor publice, dar această ofertă nu a fost acceptată de Turcia. Uh, Comisia e gata să facă pașii necesari pentru a ă, continua să consolideze relațiile comerciale cu Turcia și, sigur, să rezolve și uh, problemele uh, legate de îngrijorările Turciei față de acordurile comerciale ale UE cu state terțe. Sigur că suntem la dispoziția partenerilor noștri turci și le furnizăm informații în legătură cu progresele uh, acordurilor vamale cu alte țări și, de asemenea, am introdus nou animal, Vamală cu Turcia în uh, studiu de impact relevant. Uh, sigur că ne-a fost înmânat uh, la timp un raport din partea turcilor în cu toate îngrijorările pe care le are partea turcească și insistăm ca toți partenerii noștri comerciali să încheie un parteneriat vamal cu Turcia. Și sigur că în toate acordurile noastre figurează uh, Uniunea Vamală cu Turcia. Sigur că poate că unii dintre partenerii noștri nu doresc acest lucru și situația este regretabilă, dar vă asigur că voi continua să fac tot ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că Uniunea Vamală UE-Turcia funcționează așa cum se cuvine. Doresc acum să menționez foarte clar faptul că întâmpinăm rezistențe din partea Turciei pentru a implementa în totalitate Uniunea Vamală și uh, raportul subliniază aceste probleme și măsurile uh, luate de Turcia care nu respectă Uniunea Vamală. Uh, am încredere că raportul acesta va ajuta Turcia să fie mai motivată pentru a lua măsurile necesare pentru a uh, îmbunătăți funcționarea generală a Uniunii Vamale, Vamale și în viitor să negocieze acordurile adiționale care sigur ne vor uh, îmbunătăți relațiile economice. Profit de ocazie ca să vă informez de asemenea că sunt, mă angajez personal să uh, îmbunătățim relațiile comerciale cu Turcia și în, iunie, în luna iunie acestui an am convenit cu ministrul uh, turc al comerțului la telefon să păstrăm uh, în mod constant legătura. Acesta m-a invitat recent la Ankara o întâlnire în cadrul căreia să ne asigurăm că relațiile noastre comerciale vor uh, continua și pe viitor într-un mod echilibrat și uh, ca între prieteni. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar, spune președintele și acum vorbitorul din partea grupurilor politice și începem cu doamna Chris Howdrowell din partea PV. Pentru un minut și jumătate, vă rog. Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, dragi colegi, În ochii Comisiei Europene, Turcia este un partener comercial uh, important și uh, ar fi surprinzător dacă s-ar afirma contrariul. Și chiar dacă balanța comercială turcă uh, s-a diversificat în ultimul timp, am rămas principalul partener comercial al acestei țări. Și în acest raport îi se cere Turciei să reducă din taxele vamale pe care le aplică importurilor de produse agricole și să elimine obstacolele care încă mai persistă în calea liberei circulații a anumitor categorii de mărfuri. De asemenea, diminuarea birocrației ar permite o mai mare fluidificare a schimburilor comerciale. Turcia a făcut deja eforturi pentru a îmbunătăți situația și domnul comisar tocmai le-a evocat. Însă, dacă am putea să fim siguri de faptul că uh, drepturile de proprietate intelectuală sunt uh, respectate tot timpul, atunci cred că um, mai mulți investitori ar merge în Turcia și, de asemenea, nu trebuie să uităm că um, uh, anexa la protocolul de la Ankara încă nu a fost pe deplin Uh, aplicată. Și încă câteva lucruri. Atunci când vorbim despre Turcia uh, la Parlamentul European și acest lucru este valabil și pentru Comisia de Comerț Internațional, de multe ori uh, se încing spiritele. Tocmai de aceea vreau să adresez mulțumiri domnului raportor care a reușit să lucreze cu um, mult calm și cu multă diplomație împreună cu raportorii de la celelalte grupuri politice, astfel încât să ajungem la acest rezultat excepțional de la Comisie. Vă mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Balzani pentru grupul socialist 2 minute. Grazie, președinte domnule președinte. Uniunea Europeană și Turcia au relații comerciale uh, foarte consolidate și mm, de mult timp. Uniunea Vamală a permis un volum însemnat de schimburi între Uniunea Europeană și Turcia. E vorba de cifra de 120 de miliarde de euro pe an. Iată o cifră importantă. Dar, înainte de toate, poziția geopolitică a Turciei face din aceasta un important punct de legătură, un pod între zona Mediteranei și Orientul Mijlociu, Ă, Asia, zonele din Caucaz și Marea Neagră. Turcia, din păcate, urmează altă tendință decât Europa. Are o dinamică demografică absolut ă, inversă, este o țară tânără și s-a ă, confruntat sigur cu problemele care derivă din această situație. Deci este o țară complementară pentru Uniunea Europeană pentru că este deosebită de ea, diferită de ea și astfel avem un potențial de schimburi reciproce foarte important. Și trebuie să ne concentrăm atenția exact asupra acestui aspect, să fim atenți, să nu risipim acest potențial reciproc, ba, din potrivă, acesta să se transforme în investiții rodnice. E adevărat că Uniunea Europeană e un partener important comercial al Turciei, însă Turcia uh, mai degrabă privește spre Rusia, spre Africa, spre Orientul Mijlociu și Uniunea Vamală încă nu se aplică la contractele de achiziții publice, la servicii și rămân încă mari obstacole în calea comerțului internațional. Astfel încât trebuie să încercăm să îndepărtăm obstacolele Eh, care mai rămân în calea relațiilor noastre. Și cred că raportul pe care îl discutăm astăzi merge în direcția corectă, pentru că există teritorii în care e necesar să dezvoltăm acest potențial. Eh, există domenii cum ar fi energia, protecția mediului, eh, rețelele de servicii, infrastructurile, toate acestea au un potențial deosebit. Și cred că acest raport este un pas înainte important și eu cred că trebuie să votăm în favoarea raportului domnului Cazac, căruia mulțumesc. Președintele, mulțumesc, doamne Balzani. Și acum are cuvântul domnul Rinaldi pentru două minute din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, stimate domnule comisar. Eu sunt când se parte de mulțumit de raportul colegului Kazak, care spune în esență că Uniunea Europeană are un instrument extraordinar care se permite să-și dezvolte relațiile economice și politice cu Turcia. Deja s-a vorbit despre faptul că această țară are o poziție geostrategică crucială um, pentru toată regiunea Asiei, Caucazului, um, Mediului Orient și apoi să nu uităm faptul că această țară seamănă cu capul unei iepe care a venit din Asia Centrală pentru a se um, îneca în Marea Mediterană. Poate că acest lucru, această metaforă arată foarte bine care este situația geopolitică și geostrategică a Turciei, dar trebuie ca Turcia să rezolve chestiunea cu Armenia, cu Cipru și să uh, se ocupe de alineatul 11 care cere ca Uniunea Vamală să fie aplicată și uh, parte, părții de nord a Ciprului care este acum ocupată de Turcia. Așa cum a spus și colega Balțani, mai există anumite probleme, în special ce privește respectarea drepturilor de autor, produsele contrafăcute și faptul că Uniunea Vamală nu se aplică până acum la servicii și la contractele de achiziții publice. Noi să suntem convinși că Turcia are dorința de a se schimba și noi vrem să însoțim Turcia uh, uh, în această voință de a se schimba și sperăm ca uh, și opinia publică în Uniunea Europeană să se schimbă. Deja am ajuns la un procent de 37%. Mulțumesc, domnule Rinaldi. Acum are cuvântul doamna Keller, un minut. Thank you. I would like to congratulate also the... Mulțumesc, aș vrea să îl felicit și eu pe raportor pentru acest raport excelent. Cred că el arată și cât de importantă este Turcia ca partener comercial pentru Uniunea Europeană și viceversa și cât de importantă este Uniunea Vamală. Mai sunt multe probleme care trebuie rezolvate de ambele părți și în Turcia și în Uniunea Europeană. De exemplu, în Turcia, printre altele, este nevoie să se consolideze drepturile lucrătorilor. Dar mai sunt și alte probleme pe care trebuie să le rezolvăm și noi în Uniunea Europeană, printre care liberalizarea vizelor nu numai pentru șoferii de camion și oameni de afaceri, ci și pentru studenți, turiști și alții, pentru a consolida cooperarea nu doar între state, ci și între popoare. În ceea ce privește acordurile de liber schimb, trebuie ca Turcia să fie pe deplin implicată la masa negocierilor, pentru că este direct afectată de aceste acorduri. În general, relația noastră cu Turcia trebuie să fie caracterizată de corectitudine. Uniunea Europeană trebuie să-și îndeplinească promisiunile și să primească un Turcia în Uniunea Europeană după îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga. Vă mulțumesc! Mulțumesc din partea GUE, domnul filides un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Referendumul privind reforma Constituției din Turcia a avut un rezultat pozitiv, consider eu, deși este doar un mic pas înainte, pentru că mai rămân multe de făcut Turciei în domeniul liber, respectării libertăților sindicale și nu numai. Curz, știu, știm că în rândurile curzilor s-a înregistrat uh, un abstenționism important și e păcat că nu s-a introdus în Constituție și respectarea drepturilor sindicale, resp- uh, dreptul pentru negocieri colective, pentru convenții, convenții colective. E păcat că nu s-a adoptat o lege conform uh, unui model mai social. Uh, Parlamentul European în acest raport lansează un mesaj care uh, e pe linie cu poziția sa de până acum. Nu există uh, nici o excepție la, în ce privește aplicarea obligațiilor prevăzute în protocolul adițional de aderare pentru Turcia. Deci toate aceste măsuri au caracter obligatoriu și trebuie puse în aplicare. Uh, procesul de negocieri, dacă nu așa ar sta lucrurile, procesul de negocieri uh, s-ar resimți. În tot cazul, așteptăm ca Turcia să susțină propunerea μπορεί να συμβάλλει economie στην și ενίσχυση Să susținem sus, propunerea președintelui regiunii Famagusta din Cipru, în legătură, sigur, exact cu orașul Famagusta și sperăm să existe o susținere și pentru tentativele de apropiere între uh, turcii și grecii ciprioți. Mulțumesc acum uh, Earth of Dartmouth are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. În raport se spune că Turcia este cea, cea mai mare a șasea economie din Europa. Și vedem că Suprafața totală a Turciei este de mai mult de 300.000 de metri pătrați. Deci, mai puțin de 10.000 de metri pătrați se găsesc cu adevărat în Europa, deci mai puțin de 3% din suprafața totală a Turciei. Din nou, 1995 există această uniune vamală cu Turcia și este de-a dreptul neobișnuită această situație, pentru că singurele alte țări care au semnat o uniune vamală cu Uniunea Europeană sunt Monaco și Andorra. Faptul că Uniunea Vamală este un atât de mare succes Oare asta ă, ă, se poate traduce cu faptul că Turcia este un candidat ideal la aderarea la Uniunea Europeană? Mie mi se pare absolut ă, un lucru care nu e necesar. Și vom continua să dezbatem pe această temă mult timp înainte. Mulțumesc acum, doamna Stasel, un și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Avem aici un raport care se ocupă de re, relațiile comerciale și economice cu Turcia. Începând cu 1996, s-a încheiat o uniune vamală cu Turcia, care a ameliorat liberul schimb. Partidul, grupul nostru politic crede că acest lucru este foarte bun, dar trebuie să se uh, rezolve problema barierelor comerciale și a birocrației. Domnule președinte, în același timp trebuie să fie limpede cooperarea cu Turcia, trebuie să se limiteze la relații comerciale. Noi suntem împotriva unei integrări a Turciei în Uniunea Europeană. Uniunea Europeană poate să aibă relații comerciale cu state din toată lumea, Japonia, Israel, Statele Unite, dar asta nu înseamnă că respectivele state trebuie să-și intre în Uniunea Europeană. Liberul schimb cu Turcia nu poate să reprezinte o anticameră pentru intrarea în Uniunea Europeană. Turcia, ca partener comercial, eh, este un lucru foarte bun din punctul nostru de vedere al Europei Libertății și Democrației, dar integrarea de plină în Uniunea Europeană nu este acceptabilă pentru noi. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna Omen Reuten. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să felicit pe domnul raportor pentru faptul că a făcut în uh, cadrul raportului uh, propuneri foarte clare. Sunt de acord că Uniunea Vamală cu Turcia ne-a adus multe beneficii, atât, în domeni, atât pentru uh, partenerii noștri turci, cât și pentru europeni, dar Uniunea Vamală nu a fost realizată pe deplin, după cum spunea și domnul comisar. Avem uh, importante oportunități în domeniul comercial de fructificat cu Turcia, însă mai există obstacole de natură tehnică și comercială în calea uh, unei uh, realizări de pline a unui Vamale, trebuie eliminate această, aceste obstacole, de asemenea trebuie luptat împotriva produselor contrafăcute, deoarece multe, mulți fabricanți europeni, multe mărci din Europa au doar de suferit uh, de pe urma produselor contrafăcute. Uh, aici uh, includ și jucării contrafăcute care prezintă și pericol în legătură cu sănătatea cetățenilor turci. Trebuie să spunem de asemenea că nu suntem satisfăcuți de reformele turcești în ceea ce privește drepturile sindicale. Și aici trebuie făcute progrese. Domnule președinte, mai este apoi și domeniul energetic. Noi în acest domeniu avem uh, interese comune cu Turcia. Așadar, trebuie să facem mai multe împreună. Apoi, uh, vizele. Uh, adesea constat că există cetățeni turci care se confruntă cu probleme pentru că se bucură, între ghilimele, de un tratament diferit uh, față de cetățeni și atrag atenția domnului comisar asupra acestei probleme. Apoi, pentru Turcia mai există un uh, punct uh, crucial, aplicarea de plin a protocolului adi- adițional la acordul de asociere. Atunci când va fi fost făcut acest lucru, în acest moment vom fi îndepărtat un mare obstacol din calea uh, schimburilor noastre comerciale și relațiile noastre nu vor avea decât de câștigat. Domnule președinte, consider că avem aici un raport foarte bun și cred că îl vom putea vota în plenar. Sigur, uh, au mai rămas chestiuni de rezolvat, uh, dar n-au intrat zilele în sac. Mulțumesc și acum domnul Arif din Partea Socialistă și Democraților. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, Aș vrea să încep printr-o observație de ordin general asupra acestui raport, care ilustrează foarte bine relația noastră cu Turcia. Eu cred că domnul raportor și raportorii din umbră merită însă aplauze pentru munca lor. Ce vreau să spun cu asta, și anume că atât raportul cât și relațiile noastre cu Turcia sunt ambigue. Au existat mai multe întrebări aproape subliminare și care nu aveau nimic de a face cu relațiile economice și comerciale cu Turcia și care totuși reapăreau în cursul dezbaterilor chiar și la Comisia INTA. Mai precis, întrebările cu privire la dreptul Turciei de a fi țară candidată sau de a deveni într-o zi țară membra a Uniunii Europene. Atunci când ești o țară candidată, ai mai multe obligații de îndeplinit. Astăzi este greu de spus dacă acest raport reflectă um, realitatea relațiilor noastre cu această țară și dacă um, chiar um, creionează o bună strategie europeană în direcția acestei țări. Ceea, care este alegerea cea mai potrivită? Un parteneriat privilegiat sau o aderare? De aceea vreau să uh, trag semnalul de alarmă, să vă spun că trebuie să fim vigilenți. Uh, nu care cumva să uh, luăm măsuri nepotrivite care să distanțeze Turcia de Uniunea Europeană. Este nevoie de sinceritate, de un dialog direct cu această țară care, și bineînțeles și de încredere, pentru că această țară uh, și-a luat anumite angajamente, dar trebuie să depună eforturi foarte mari pentru și le îndeplini. Chiar și în urmă cu câteva zile au făcut uh, un lucru pe care îl ceruse Uniunea Europeană și anume uh, își modifică până și Constituția și uh, dreptul pentru a corespunde cât mai mult cu normele europene. De aceea cred că nu ar trebui să le punem bețe roate și să încercăm să distanțăm tocmai acest obiectiv care îi motivează atât de mult și anume perspectiva aderării. Vă mulțumesc, spune președintele, văd că uh, contele Dartmouth Uh, a ridicat cartonașul albastru. Domnul Arif acceptă întrebarea. Da, vreau să-l întreb pe domnul orator dacă cumva s-a gândit la faptul că reformarea Constituției va avea și un alt impact și anume de a submina independența puterii judiciare. V-ați gândit la acest lucru? Dacă doriți să răspundeți, spune președintele. Eu consider că într-o reformă atât de complexă există și lucruri bune, mai ales faptul că s-a slăbit puterea armatei, că acum uh, democrația cântărește mai greu în balanță. Putem să facem și critici, putem să spunem că uh, nu a fost o reformă uh, um, reușită în măsură de 100%, dar eu unul sunt mai degrabă optimist și consider că se merge pe calea cea bună și că atunci când o țară vrea să adere la Uniunea Europeană, noi trebuie să o ajutăm. Mulțumesc acum are cuvântul doamna Ietenmache. Haluan onnitella raportoia. Mulțumesc. Aș vrea să-l felicit pe raportor, pe domnul Kazak, este vorba de un raport excelent și, spre deosebire de vorbitorul dinaintea mea, domnul Arif, eu nu consider că trebuie să ne ocupăm de absolut toate amănuntele, pentru că acest raport se referă la relațiile comerciale și economice. Și o problemă aici în Parlament este că ori de câte ori avem un raport, bă, introducem în el tot felul de generalități și nu spunem nimic specific despre cele esențiale, însă acest raport se concentrează pe esență și mulțumesc domnului Cazac pentru asta. În 1996, Uniunea Vamală a apropiat Turcia de piețele europene. Turcia este un partener comercial puternic pentru toate statele europene și pentru Uniunea Europeană. Din păcate, Unia, Uniunea Vamală suferă din cauza mai multor probleme. Autoritățile turce cer uh, tot felul de autorizații și licențe care contravin Uniunii Vamale. Însă și statele din Uniunea Europeană fac acest lucru, dar trebuie să avem o poziție comună și să fim fermi. Raportorul a vorbit despre contrafaceri despre faptul că sunt multe de făcut în acest domeniu și o mare problemă în Turcia este și uh, economia gri, care reprezintă cam 70% din întreaga economie și are uh, un impact asupra economiei și uh, comerțului. Turcia trebuie să se ocupe de această problemă pe viitor. Relațiile comerciale și economice dintre Uniunea Europeană și Turcia trebuie să se concentreze și Uniunea Vamală trebuie să devină operațională la toate nivelurile pentru că avem nevoie unii de alții. Urmează doamna Țavela, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să felicit pe domnul raportor pentru că a întocmit un document obiectiv Aș dori de asemenea să fac um, câteva comentarii și doresc să fiu cât mai realistă posibil. În primul rând vreau să mă refer la linetul 26 în legătură cu aprovizionarea energetică. Eu consider că și Comisia și Parlamentul uh, supraestimează importanța Turciei în sectorul energetic. Turcia nu este un producător de energie. Până la urmă, Sigur, Turcia este un punct de trecere foarte important pentru diverse uh, rețele de aprovizionare, dar nu este unicul punct de trecere. Avem și alte rețele la dispoziție. Haideți să fim realiști și să vedem că în sectorul energetic toate proiectele, dacă e vorba de Nabucco sau de altele în care e implicată Turcia, sunt proiecte care până la momentul actual există doar pe hârtie. Sigur, Turcia are un sector industrial important, dar ea însă și are nevoie de aprovizionare cu energie. În al doilea rând, uh, în momentul în care vorbim de comerț, nu putem vorbi de un deficit comercial cu Turcia, în relațiile cu Turcia, într-un moment în care Turcia uh, produce, producția de produse contrafăcute înflorește și este foarte prosperă. Putem vedea în toate magazinele din Turcia, în piețe, dacă mergeți, veți vedea o mulțime de imitații ale unor produse europene. Și poate fi vorba de produse de asemenea importate din țările Orientului Mijlociu și trebuie rezolvată și această problemă. Haideți să fim realiști. Mulțumesc. Și acum domnul Papa Stamcos are cuvântul pentru un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Cunoaștem cu toții cât de importante sunt relațiile comerciale dintre Uniunea Europeană și Turcia și PPE-ul a adoptat uh, o poziție cât se poate de responsabilă și a încercat să reechilibreze textul inițial al raportului pe care îl dezbatem astăzi. Noi invităm Turcia să-și îndeplinească toate angajamentele, toate obligațiile care sunt stipulate în protocolul adițional la acordul de asociere fără să mai uh, facă discriminări față de unele state membre. Și îi reamintim faptul că uh, în cazul în care continuă să nu le respecte, atunci vor exista consecințe. Doamna Țavela, printre alții, a vrut să insiste asupra faptului că Turcia uh, se află printre principalele țări în care se fac produse contrafăcute, produse care ajung pe piețele europene, deci care nu poate să apere în mod corespunzător uh, drepturile de autor. Atunci când uh, avem o politică comercială care merită acest nume, nu trebuie să ne ocupăm numai strict de uh, schimburile comerciale, ci și de alte aspecte, precum uh,

Další řečník na řadě je pan Paška na jednu minutu. Acum are domnul un minut. Turecko je jedna z krajín, ktorá už dlhší čas rokuje o prístup... Domnul mulțumesc. Turcia de câteva vreme încoace își negociază acordul de aderare, dar aceste negocieri sunt uh, foarte complicate, inclusiv din cauza tradițiilor și culturilor diferite. Turcia este diferită de Ah, o Europa modernă. Sigur, parteneriatele de afacere pot îmbunătăți cooperarea în uh, zonele în care cetățenii turci găsesc uh, puncte comune cu uh, cetățenii Uniunii Europene. Parteneriatele acestea sunt de interes reciproc, sigur. Și pe baza acestora se poate construi prietenia și încrederea reciprocă astfel încât trebuie să vorbim deschis cu prietenii noștri turci în legătură cu toate problemele care ne îngrijorează, pentru că suntem vecini până la urmă și suntem parteneri comerciali cu Turcia. Trebuie să le spunem clar că oricine facilitează intrarea unor bunuri contrafăcute pe piața europeană ă, nu este altceva decât un infractor, un hoț, pentru că ă, e vorba de furturi, se fură de la deținătorii de patente, de drepturi de proprietate, până la urmă de drepturi de proprietate intelectuală, de asemenea ă, trebuie să le explicăm că o Uniune Vamală nu înseamnă un loc unde să introduci o, tot soiul de bariere vamale și să nu ai o poziție corectă. Noi trebuie tot, eh, să le arătăm eh, prietenilor turci cum să se comporte civilizat atunci când e cazul. Mulțumesc acum domnul Valesa. Vă mulțumesc. Aș vrea să încep prin a mulțumi domnului raportor Cazac pentru intențiile dumnealui și pentru eforturile depuse atunci când a redactat acest raport. Poate că problema a, care pune cele mai multe, care suscită cele mai multe divergențe este bine explicată în text și atunci nu are sens să o mai evoc eu aici. Dreptul comercial al Turciei trebuie să fie armonizat cu cel european. Atunci când se aplică taxe de cu 15% mai mari pentru investitorii străini decât pentru companiile naționale turcești, atunci când există contracte de achiziții publice, este o adevărată uh, măsură discriminatorie. Deci și acest lucru descurajează investițiile străine. Numai dacă Uniunea Vamală este pe deplin pusă în aplicare, relațiile noastre se vor putea îmbunătăți și uh, Turcia își va mări șansele de a adera la Uniunea Europeană. Eu unul îi urez mult succes în uh, aplicarea acestor angajamente. Mulțumesc, domnule Vales. Acum are contul doamna Bizotto, un minut. Plan economic, Mulțumesc. Pe plan economic, pentru Europa e un lucru pozitiv să consolideze legăturile comerciale cu țările vecine, mai ales cele care au creștere economică. Până acum UE a avut totdeauna o politică comercială cu țările terțe, ținând cont de efectele sociale și umanitare ale acestei politici. Atunci trebuie să folosim aceste clauze cu hotărâre față de Turcia, care este o țară care este pe cale de islamizare și în care drepturile femei sunt din ce în ce mai puțin respectate. În anul 2009 au fost ucise mai mult de 500 de femei în cazuri de violență domestică. Sigur, există și atacuri ale unor extremiști islamici și uh, știm ce s-a întâmplat cu uciderea unui preot. Uh, sigur că Turcia trebuie încurajată să-și asume un, uh, un rol hotărât într-un comerț echitabil. Dar, uh, din păcate, Turcia încearcă să își cultive din ce în ce mai mult prietenia cu Iranul și cu grupuri cum e Hamasul. Dar uh, Sigur, interesele economice nu trebuie să devină un cal uh, troian pentru a facilita cu orice preț intrarea Turciei în Europa. Mulțumesc. Și acum doar Köstinger are cuvântul. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Uniunea Europeană și Turcia au niște relații comerciale excelente și ele nu pot decât să se extindă pentru a asigura o creștere economică durabilă atât în Turcia cât și la noi. De aceea mi se pare că acest raport din proprie inițiativă a fost o idee bună. Chiar dacă nu există numai lucruri pozitive de spus despre relațiile comerciale, e mai bine să evoci acest subiect în mod special. Problema produselor contrafăcute, a pirateriei informatice rămân uh, tot atâtea chestiuni de abordat și de soluționat pe, um, în Turcia. Dar nu ar trebui ca Turcia să adopte prea multe măsuri cu caracter protecționist, mai ales în sectorul agricol. Turcia are un excedent de mai mult de 26% uh, în domeniul producției agricole, deci agricultorii dețin o cotă parte importantă din PIB-ul național. Însă, nu trebuie să existe o concurență neloială față de produsele agricole importate din UE. De aceea, cum spuneam, măsurile protecționiste trebuie suprimate uh, într-un timp cât mai scurt. Iar libera circulație a mărfurilor nu trebuie să fie împiedicată. Mulțumesc. Acum trecem la procedura catch the eye. O văd pe doamna Iaslovesca și îi dau cuvântul. Dziękuję, pani przewodniczący. Szanowni... Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Relațiile noastre cu Turcia datează de mult timp. Sunt relații de tradiție și au fost încununate de succes Acum uh, dispunem și de o uniune vamală cu Turcia și după cum arată raportul domnului Kazak, această uniune, din păcate, nu a fost încă pe deplin pusă în aplicare mm, din motive ce țin de ambele părți. Încet, încet, Turcia devine un jucător cheie într-o uh, regiune foarte importantă pentru noi. Fără această regiune nu vom putea să ne diversificăm uh, aprovizionarea cu gaz și această regiune trebuie să se bucure de stabilitate. Deci e în interesul nostru să consolidăm cooperarea cu Turcia. Pentru că Ankara este o poartă de trecere spre Orientul Mijlociu. Trebuie să acordăm o atenție deosebită relațiilor noastre comerciale cu Turcia, pentru că dacă nu, am putea să pierdem Turcia, după cum am pierdut și Africa. Pentru că, din păcate, iată, Turcia nu mai este de hotărâtă în legătură cu aderarea la Uniune și o Uniune vamală pe deplin implementată ar putea să fie un, un instrument important pentru consolidarea relațiilor cu Turcia. Președintele, mulțumesc. Și acum domnul Pascu are cuvântul. Mr. President, EU Domnule președinte, relațiile comerciale și economice ale Uniunii Europene cu Turcia au și o însemnătate politică. Însă, în ciuda faptului că recunoaște acest lucru, Uniunea Europeană are din ce în ce mai multe dificultăți în a evita uh, impresia că joacă un joc de cine clipește primul cu Turcia. Nu numai că vrea să uh, nu reia să fie prima care reia negocierile pentru readmisie, vrea ca Turcia să facă acest lucru și să cedeze. În ciuda scrisorilor care uh, se referă la faptul că Turcia este un principal partener comercial și alți parteneri comerciali uh, uh, fac progrese mari în relațiile cu Turcia. De aceea nu trebuie să ne, uh, să ne mai uh, stăm pe gânduri și să ne hotărâm odată ce, dacă acordăm poziție, Turciei poziția care îi se cuvine în Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Rossi. Grazie. Sigur că nu putem să fim în favoarea unei măsuri care liberalizează încă și mai mult schimburile comerciale între Uniunea Europeană și Turcia și mai ales uh, în ce privește sectorul agricol pentru că aici costul uh, mâinii de lucru e mult mai scăzut în Turcia decât în UE. Deci dacă deschidem frontierele pentru produsele lor, asta înseamnă că acționăm în defavoarea europenilor și înseamnă să încurajăm concurența neloială. Dacă am face astfel și am, am favoriza uh, intrarea Turciei în Uniunii Europene, simplificând. Deci o simplificare a schimburilor comerciale este o eroare. Noi credem că sistemul politic, administrativ și social turcesc este mult prea îndepărtat de al noastră, inclusiv în ce privește respectarea libertății religioase. Suntem la lumină departe. În Turcia, a fi creștin înseamnă a fi diferiți. Intoleranța religioasă este prezentă inclusiv în capitală și în toate orașele mari și devine o normă la periferii și uh, în zonele rurale. Deci noi nu putem să acceptăm să ne punem uh, în dezavantaj uh, companiile noastre făcând daruri necuvenite Turciei. Mulțumesc și acum domnul Mölzer. Vă rog. Domnule președinte, atunci când uh, tot vorbim despre Turcia și buna funcționare a relațiilor comerciale cu această țară, ar fi bine să gândim lucrurile în perspectiva apropierii acestei țări de Uniunea Europeană și în perspectiva eforturilor depuse de această țară pentru a deveni într-o zi membră cu eforturi de pline. Dar să nu uităm tot ceea ce stă în calea unei aderări. Pentru că eu nu pot să înțeleg de ce nu este suficient să avem un parteneriat privilegiat. Foșilor, urmei, el există deja, funcționează deja. E adevărat însă că el funcționează numai uh, în anumite sectoare și deloc pe plan politic. Să nu uităm că nu s-a soluționat chestiunea cipriotă,

Dar pentru ca această Uniune să funcționeze pe deplin, există încă niște probleme care trebuie rezolvate. Trebuie, de exemplu, ca Turcia să reducă birocrația, să lupte împotriva produselor contrafăcute, să îmbunătățească uh, situația drepturilor sindicale, să promoveze de asemenea uh, ocuparea femeilor și trebuie de asemenea ca Turcia să, aplic, să pună în aplicare protocolul adițional al acordului de asociere. Și trebuie până la urmă ca Turcia să ajungă la o armonizare de plină a acquis uh, comunitar în ce privește drepturile sindicale, dreptul la grevă și la negocieri colective. Mulțumesc! Și acum, în cele din urmă, de în ultimul rând, Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt deosebit de mulțumit de munca domnului Kazak, pentru că acest raport este deosebit de bun și de obiectiv. Într-adevăr, relațiile comerciale, schimburile comerciale între Turcia și Uniunea Europeană sunt importante și merită să li se acorde toată atenția. Însă, bineînțeles, trebuie să vorbim despre acele puncte care încă trebuie ameliorate. Și aș vrea să evoc două dintre ele. Ne întrebăm dacă Europa, dacă Turcia, mă scuzați, este o țară europeană sau nu. Noi ne-am dorit ca această țară să fie una mai degrabă europeană și să poată să adere într-o zi uh, la Uniunea Europeană, să facă parte din familia noastră. Dar acum, în ce privește produsele contrafăcute și lipsa, uh, sau mai bine zis, nerespectarea în întregimea drepturilor omului, sunt niște caracteristici care fac ca uh, Turcia să fie mai degrabă o țară asiatică decât una europeană ar fi uh, o greșeală dacă nu am acordat toată importanța Uniunii Vamale. Nu se poate accepta ca o țară candidată să nu aplice în integralitate Uniunea Vamală. Și nu putem să acceptăm faptul că Turcia nu vrea să aplice Uniunea Vamală unui stat membru și anume Ciprului. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Deguc din partea Comisiei două minute. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este destul de clar din intervențiile acestea că există un consens destul de larg în jurul acestui raport și vreau să spun doar câteva cuvinte legate de trei subiecte. Problemele cu care se confruntă Turcia în domeniul acordurilor de liber schimb cu partenerii Europei, problema vizelor și problema drepturilor de proprietate intelectuală și a punerii în aplicare a acestora în că, într-adevăr, proprietatea intelectuală și contrafacerile au fost menționate în repetate rânduri în cadrul acestei dezbateri. Sunt și eu preocupat de aceste chestiuni și Comisia va continua să facă presiuni. După doi ani de solicitări repetate, Turcia a acceptat în cele din urmă crearea unui grup de lucru care să discute chestiunile legate de proprietatea intelectuală. Este un uh, prim pas, dar un pas foarte pozitiv și sperăm că vom face progrese în aceste domenii importante. În al doilea rând, în ceea ce privește problemele cu care se confruntă Turcia în încheierea de acorduri de liber schimb, Turcia spune de ani de zile că uh, suferă de faptul că nu are aceleași relații cu partenerii cu care Uniunea Europeană are acorduri de liber schimb. În ciuda unor solicitări repetate din partea serviciilor Comisiei, Turcia nu a oferit date relevante care să uh, arate aceste așa zise efecte negative asupra economiei turcești. Uh, și mai mult Comisia a uh, acționat în conformitate cu acordurile de Uniune Vamală și a mers chiar mai departe decât se prevedea uh, în obligațiile acestea, ajutând Turcia să construiască acorduri de liber schimb cu partenerii săi. Și uh, sperăm să răspundem preocupărilor Turciei în acest domeniu Uh, oricând uh, reprezentanții Turciei sunt bineveniți la masa de negocieri a Comisiei Europene cu acordurile de liber schimb. În ceea ce privește vizele, chestiunea vizelor nu este acoperită de Uniunea Vamală. Comisia se gândește la modalități de a simplifica mobilitatea cetățenilor între Uniunea Europeană și Turcia, mai ales printr-o implementare rapidă a noilor reguli privind viza, care vor ameliora condițiile de uh, solicitare a unei vize pentru cetățenii turci. Comisia subliniază că dorește să se angajeze într-un dialog care să ducă la o sporire și mai mare a mobilității. În orice caz, finalizarea acordului de readmisie va fi un pas important. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc! Da, acum cuvântul raportorului, domnul Cazac. Două minute. Благодаря, господин și Благодаря. Domnule președinte, doresc de asemenea să mulțumesc tuturor colegilor. Aș dori de asemenea să mulțumesc și domnului comisar de Hucht pentru recomandările foarte pozitive pe care le-a făcut și pentru luările de poziție foarte utile pentru raportul meu. Consider că discuția de astăzi nu poate decât să ne ducă la concluzia că relațiile între Uniunea Europeană și Turcia, pe plan economic și uh, comercial, sunt deosebit de, importanță pentru, de importante pentru ambele părți și că trebuie să continu, le continuăm. Consider că întrebările adresate mie de anumit colegi, anume dacă aceste relații sunt legate de eventuala aderare a Turciei la Uniunea Europeană, uh, Eh, consider că aș putea spune că cu cât eh, se eh, îmbunătățesc relațiile comerciale, cu atât negocierile vor avea mai mult succes. Sigur că Uniunea Europeană și Turcia mai au multe de făcut pentru ca toate clauzele valabile în Uniunea Europeană să fie aplicate și în Turcia, în domeniul comercial, dar eu cred că trebuie, până la urmă, să avem o atitudine cinstită și obiectivă și de o parte și de cealaltă. Și uh, în încheiere doresc să mulțumesc încă o dată tuturor celor care au participat la dezbatere. Cred că toate problemele evocate astăzi aici vor fi studiate în profunzime de către domnul comisar și de către serviciile domniei sale și cred că datorită mecanismului de consultare a Uniunii Vamale, toate problemele care au rămas încă nerezolvate se vor uh, bucura de o nouă rezolvare într-un nou spirit pentru ca să poată fi eliminate foarte rapid. Mulțumesc, mulțumesc încă o dată. Președintele, mulțumesc și cu asta am încheiat discuția. Vom vota mâine la amiază. Dragi colegi, pe ordinea de zi, pe ordinea de zi avem acum uh, raportul doamnei